Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Dragi colegi, la 10 zile după ce taifunul Haiyan a distrus uh, foarte multe suprafețe din uh, Filipina, sute de mii de oameni se află în continuare într-o situație dramatică. Cunoașteți cu toții imaginile îngrijorătoare, oamenii care nu au acces la apă, care nu au un adăpost. Știm foarte bine că ajutoarele au început să ajungă la oameni, dar cu toate acestea, foarte multe din zonele afectate de această catastrofă sunt separate de exteriorul lumii sunt unii care, unii, unele persoane care rămân în continuare dispărute, în continuare se recuperează foarte multe persoane decedate și foarte mulți oameni se luptă pentru a supraviețui. Filipinele depind acum de ajutorul internațional și comunitatea internațională trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a ajuta aceste persoane în situația lor în care se află. Deci, foarte mulți oameni din Filipine așteaptă solidaritatea noastră. Uniunea Europeană s-a angajat să contribuie atât cu ajutor uh, imediat, umanitar, dar și cu un ajutor pe termen lung. Cred că putem face mai multe, însă ținând seama de gravitatea situației uh, de acolo. Să nu uităm că 11 milioane de oameni sunt uh, afectați de uh, ceea ce s-a întâmplat în Filipine. Mai mult de 600 de mii de oameni și-au pierdut casele. Și conform datelor Crucii Roșii Internaționale, încă lipsesc 22 de persoane și cred că ați citit cifrele legate de persoanele uh, decetate. Deocamdată este vorba de mm, peste 2500, însă este foarte probabil că această cifră va crește foarte mult și aș dori în numele Parlamentului European să transmit tuturor celor afectați că Parlamentul European va contribui uh, cu tot ceea ce va putea pentru a ajuta la procesul de reconstrucție și sunt sigur, doamnelor și domnilor, că împărtășiți împreună cu mine aceste sentimente, uh, suntem alături de aceste victime și acum vă rog să avem un minut de reculegere. Herzlichen Dank. Vă mulțumesc. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dragi colegi, dragi colegi, Mă bucur că pot saluta alături de noi 150 de elevi din 33 de țări e part- elevi care au participat la Euronescola pentru anul 2013. Deci, bine ați venit cu toții! Zwei Tage lang haben die jungen acești tineri, timp de două zile,